we will continue our meeting. Ne vom continua reuniunea cu punctul 21. Examinarea unui proiect de recomandare în a doua lectură în ce privește propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a statutului Curții de Justiție a Uniunii Europene prin mărirea numărului de judecători la scurte. Nu-l avem pe raportor, domnul Mariniu Epintu. Rolul va fi preluat astăzi de vicepreședintele acestei comisii, doamna Delvo, care îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun imediat că nu sunt uh, raportor. N-am intenția să fiu raportor. Sunt de acord să asigur interimatul în absența domnului Marinei Pinto, care nu e disponibil și nu e prezent la Bruxelles. Prin urmare, poate că e bine să reamintesc faptul că suntem într-o procedură în a doua lectură și calendarul e foarte strâns. Dacă Parlamentul vrea să aibă un cuvânt de spus în dosar, trebuie să adoptăm un raport sau amendamente și o poziție cel târziu în a doua sesiune din octombrie. În caz contrar, termenul expiră și poziția Consiliului va fi adoptată fără vreo intervenție din partea noastră. Nu înțeleg limba portugheză, nu pot să vă fac vreun rezumat al raportului. În schimb, amendamentele domnului Marinei Pinto pe care le-a prezentat în raport au fost traduse în această dimineață, în fine, le-am primit azi dimineață în engleză și deci, pe scurt, pot să vă explic conținutul acestor amendamente. Sunt multe amendamente, dar în linii mari e vorba de șase puncte. Mai întâi, domnul Marinu Pintu propune să se suprime la considerente toate trimiterile care se referă la o creștere a sarcinii de muncă a tribunalului, termenele inacceptabile care au fost menționate, vrea să le suprime, complexitatea cauzelor și așa mai departe, tot ce îngreunează și mărește sarcina de muncă a tribunalului, propune să se suprime aceste considerațiuni și, prin urmare, și considerentul care spune că e nevoie de mărirea numărului de judecători. Asta în legătură cu considerentele. Apoi, în ce privește articolele, <clears throat> propune un amendament care spune că tribunalul cuprinde cel mult 40 de judecători, dar nu deodată. De fiecare dată judecătorul trebuie să justifice de ce are nevoie de un judecător în plus. Apoi raportorul propune să se angajeze 19 referenți suplimentari și să se mărească personalul de la serviciul uh, grefierului și serviciul de traducere, astfel încât fiecare judecător, în loc să aibă trei referenți, cum are în prezent să aibă patru. Păi raportorul propune crearea unui comitet special mixt între Comisie și Parlament pentru a examina funcționarea justiției europene. Un alt amendament propune ca Comisie să examineze, să controleze, nu știu precis, spune vorbitor cum se traduce, termenul din engleză, toate curțile de justiție din Uniunea Europeană, după cum se face pentru statele membre ale Consiliului Europei, și apoi unele amendamente care se referă la procedurile de numire, unde domnul raportor Mariniu Pinto ar vrea să se aplice, să se implice Parlamentul și unde propune de asemenea modalitatea prin care dreptul de a numi îi aparține în continuare statului membru, dar după o consultare a Parlamentului European și dacă statul membru are un judecător bărbat, trebuie să prezinte apoi un candidat femeie, o candidată și dacă există judecător uh, femeie, trebuie ca următorul candidat să fie un bărbat. Iată amendamentele așa cum le-am citit, dar cred că toate grupurile politice vor avea timpul să se ocupe mai în amănunt de aceste propuneri. Iată <clears throat> ce pot eu să vă spun în calitate de înlocuitoare a domnului raportor. Thank you, madam. Mulțumim, doamna Regner. Sau acum, doamna Regner. Uh, vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc și pentru prezentarea acestor amendamente care sunt uh, interesante. Însă aș dori să vă aduc aminte că acest dosar este un dosar de care ne ocupăm deja de foarte mult timp și nu prea mai avem foarte mult timp la dispoziție. Poate, deci aduc aminte celor care nu au făcut uh, parte din mandatul uh, anterior că am avut, uh, că votasem raportul Tain în mandatul trecut, după care Consiliul și-a prezentat poziția care ne cere, care cere de fapt dublarea numărului de, jucători, de judecători la Curtea Europeană de Justiție. După cum a spus doamna Delvo, acum suntem într-o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți și la dimensiunea timpului și trebuie să ne gândim Um, să fim foarte precauți în ceea ce privește propunerile Parlamentului European. Cred că nu doar eu, dar și alții, în ultima perioadă am discutat cu reprezentanții președinției luxemburgheze, așa cum au, a făcut toată lumea care s-a ocupat de foarte mult timp de această temă. Eu uh, sunt unul dintre cei pentru care Uh, nu este o idee minunată dublarea numărului de judecători la Curtea Europeană de Justiție. În același timp sunt foarte pragmatică și uh, trebuie să ne punem această întrebare. Ne dorim să găsim cât mai repede posibil o soluție sau ne dorim să schimbăm în mod radical poziția Consiliului, ceea ce înseamnă să ne pregătim pentru negocieri prelungite Uh, fiind foarte posibil ca până la urmă Consiliul să-și poată impună poziția. Mie mi se pare important să insistăm asupra aspectelor uh, prioritare pentru Parlamentul uh, European și mă refer aici la propunerile prezentate de doamna Delvo de a ajunge la un, la un echilibru între judecători și secretari la Curtea Europeană de, de, de Justiție. Mie mi se pare că ar trebui să insistăm asupra acestei parități care este prezentată în tratate și care nu este reflectată de poziția Consiliului. O altă idee este ca, în orice caz, să fie necesar ca Curtea Europeană de Justiție să poată funcționa cât mai eficient în serviciul cetățenilor uh, europeni, să ajungă cât mai uh, repede la finalizarea unor uh, sentințe, uh, astfel încât procesele să nu dureze o perioadă prea lungă de timp. Din acest punct de vedere, este există motive foarte bune pentru a susține o mărire a numărului de judecători la Curtea Europeană de Justiție. Urmând acest fir de uh, uh, argumente și gândindu-mă, gândindu-ne la posibilitatea de dublare a numărului de judecători la Curtea Europeană de Justiție. Mie mi se pare că o asemenea reglementare ar trebui să fie revizuită după o anumită perioadă de timp, deci ar trebui să precizăm că avem nevoie de o asemenea clauză de revizuire pentru a vedea la un moment dat dacă această decizie de dublare a judecătorilor a fost o decizie rațională Uh, și funcțională sau nu. Respectând toate aceste condiții, mie mi se pare că putem da curs propunerii Consiliului de a dubla uh, numărul uh, judecătorilor, însă repet acest lucru, putem accepta această propunere impunând anumite condiții pe care tocmai vi le-am enumerat. Mulțumesc. Mrs. Hautala. Doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu suntem într-o situație ideală, pentru că mulți dintre noi ar dori să fi văzut prima sau o adoptare a poziției Parlamentului în prima lectură adoptată de Consiliu, deci un supliment de 12 judecători și nu suntem în situație ideală nici în ce privește timpul. Trebuie să ne asigurăm că această reformă va avea loc în cele din urmă și Parlamentul nu va pierde ocazia să-și joace rolul în decizie. Cred că linia sugerată doamna Regner este una la care ar fi bine să ne gândim și grupurile politice să se gândească la ea, pentru că eu cred că nu e nicio îndoială în legătură cu nevoia de a avea această reformă. După părerea mea, nu trebuie să se șteargă amendamentele care spun că volumul de muncă al curții a crescut și că e nevoie de a mări numărul de sentințe pronunțate. În această privință nu sunt de acord cu raportorul permanent, domnul Mariniu Epintu. Și cred că e o îndatorie pentru noi pentru a vedea că sistemul Curții de Justiție funcționează. Cum putem avea statul de drept, domnia legii, dacă Curtea Europeană nu are resurse suficiente? E o chestiune și de calendar. Cred că avem două opțiuni. Fie menținem pozițiile Parlamentului din prima lectură și le însoțim de anumite solicitări de evaluare a nevoii pentru acești judecători și alte solicitări, dar văd sau îmi dau seama că vom deschide o discuție foarte dificilă cu Consiliul, care deja a încercat să găsească o soluție și nu a putut să propună nimic mai mult, nimic mai bun decât dublarea numărului. E regretabil, dar e un fapt acum. Așadar, putem adăuga și cerințe, cum ar fi evaluarea adecvată a modului în care se aplică această reformă și, în fine, e momentul să vedem că instituțiile Uniunii Europene care sunt numite, că respectă egalitatea între bărbați și femei, regulile existente. Deci, în așa cum se respectă în întreaga societate. Deci trebuie să vedem cum evoluează lucrurile. Principalul este să nu ajungem la o situație în care poziția Consiliului de Dublare a numelui de judecători este cea care se adoptă oricum, iar Parlamentul nu are niciun cuvânt de spus în legătură cu calitatea reformei și anumite cerințe, cum ar fi paritatea bărbați-femei și îmbunătățirea pe mai departe a organizării curții. Domnul Casper. Auch wenn die Verdopplung der Richter Chiar dacă dublarea numărului de judecători este o măsură care poate fi interpretată sau evaluată din puncte de vedere diferite, aș dori să vă atrag atenția asupra următoarelor aspecte. Știm cu toții că instituțiile europene în general nu se află în uh, cea mai fericită situație. Știți cu toții care este dezbaterea europeană care se poartă în acest moment. Și în acest context, mie mi se pare deosebit de important ca un element al, al, uh, sistemul, al uh, sistemului european, și anume cel care ține de justiție, să funcționeze cât mai bine. Drept urmare, tocmai pentru a garanta stabilitatea Europei, eu aș prefera să ajungem cât mai repede la o soluție pragmatică și aș accepta această propunere tocmai pentru a ajunge la această uh, soluție. Însă aș dori să insist asupra celor două puncte amintite de doamna uh, Regder. În ceea ce privește paritatea între Uh, bărbați și femei. Mie mi se pare că avem nevoie de o cotă, în acest sens, o cotă dură. Dacă nu se poate ajunge la realizarea acestei cote, cred că un post sau două posturi ar putea să, fi, să rămână libere, neocupate, până când uh, nu se ajunge la, o, la paritatea pe care ne-o dorim. În rest, în rest, cred că ar trebui într-adevăr să reflectăm cu toată seriozitatea la această posibilitate de dublare a numărului de judecători. Domnule Breton. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană traversează o criză morală care se leagă de mai mulți fațe. Bineînțeles, problema migrațiilor, care mărește disensiunile dintre statele membre și arată neputința Europei și eșecul absolut al gestionării frontierelor externe, de asemenea, problema agriculturii, extrem de pregnantă în Franța, unde agricultorii sunt furioși împotriva Uniunii Europene și de altfel o să mă întâlnesc personal cu ei ca să încerc să-i liniștesc cum pot în cursul zilei de doi. Și apoi, desigur, această problemă a curții de justiție a Uniunii Europene, care ilustrează această criză morală, pentru că vreau să vă reamintesc și contextul acestei afaceri. Există o suspiciune de favoritism care <clears throat> planează deasupra președintului curții și a fost dezvăluită de presa franceză. Am pus o întrebare în acest sens ca să știu care sunt urmările date acestei suspiciuni pentru a nu lăsa să persiste. N-am primit niciun răspuns. Când ceva nu merge bine într-o instituție, nu ni se răspunde. Constat și deplâng acest lucru. Aici încercăm să, dub- să dublăm numărul de judecători. Tot nu reușesc să înțeleg care sunt rațiunile, pentru că, după cum raportorul domnul Pintu. Cred că sarcina de muncă a curții nu justifică o măsură atât de radicală. Consiliul uh, încearcă să impună o poziție cu forța, ne ținând cont de poziția Parlamentului. Vreau să vă spun că în legătură cu procedura am cel puțin două reproșuri de făcut. Mai întâi că prima lectură se presupune că a avut loc în 2011, dacă am înțeles bine, ce s-a întâmplat în uh, legislatura precedentă, dar e vorba de un proiect diferit de cel pe care îl vedem prezentat astăzi. Deci există o încălcare flagrantă a procedurii parlamentare. Și apoi, a doua problemă pe care o descoperim astăzi este că raportul domnului Pinto, care evident e scris în portugheză, nu e tradus. Și e cam dificil să te exprimi cu un raport într-o limbă pe care nu o înțelegi. În fine, Amendamentele măcar au fost traduse în engleză, e mai bine decât deloc. În ce constă sau în ce privește fondul? Am convingerea că dublarea numărului de judecători nu este necesară. Chiar noi am auzit acest lucru când i-am audiat aici pe judecători în comisia noastră și judecătorii înșile ne-au confirmat că nu e necesar și în consecință consider că soluția domnului Pinto e destul de rezonabilă. Sunt de acord în legătură cu mai multe puncte pe care le propune, suprimarea trimiterei omniprezente la creșterea volumului de muncă, la nevoia de a crește numărul de judecători, ideea din potrivă de a recruta poate niște referenți eh, suplimentari pentru a ajuta pe judecători să-și îndeplinească sarcinile, de asemenea ideea de a crea un comitet care să examineze funcționarea justiției europene, de ce nu, și apoi Ideea de a respecta echilibrul între numărul de femei și bărbați a subliniat astăzi și, desigur, nu văd niciun inconvenient. În fine, cam așa stau lucrurile și va trebui să ne pronunțăm acum fie sub presiunea Consiliului cedăm și lăsăm să treacă și atunci concluzia este că Parlamentul nu va face mare lucru, fie încercăm să apărăm o poziție pe care o considerăm rezonabilă și dacă avem uh, sentimentul că e o poziție rezonabilă, atunci trebuie să o apărăm până în pânzele albe. Președintele, mulțumesc. Doamna Reda? Uh, I think Cred că un aspect important <clears throat> pe care îl ridică raportorul în amendamente și care a fost sprijinit de unii dintre experții care au contribuit la această problemă este că o creștere a numărului de judecători nu va face decât să ducă la o creștere a eficacității dacă și numărul de angajați auxiliari crește în mod corespunzător. Deci aș vrea să pun întrebarea. Dacă am hotărât să mărim, să dublăm numărul de judecători, dacă comisia ar putea să ceară o creștere corespunzătoare proporțională și a numărului de angajați, pentru că indiferent ce hotărâre vom adopta în legătură cu numărul de judecători, această reformă trebuie de fapt să îndeplinească obiectivul stabilit și anume de a mări eficacitatea și rapiditatea cu care se iau hotărârile legate de sentințele curții. Da? Mulțumesc. Doamna Hannibal. Mulțumesc, domnule președinte. E o chestiune foarte dificilă pe care o discutăm de ceva timp deja. Unii dintre noi au vizitat foarte recent Curtea Europeană de Justiție. Toți judecătorii ne-au spus foarte clar că uh, sunt copleșiți de volumul de muncă și majoritatea membrilor comisiei sunt de acord că trebuie să facem ceva în acest sens pentru că discreditează întregul sistem dacă nu funcționează adecvat și dacă durează prea mult. Cred că <clears throat> trebuie să ne ocupăm de această chestiune. Cu toate acestea, nu cred că ar trebui să mergem mai departe până când nu vedem raportul în sine. În fine, nimeni de aici, sau în fine foarte puțin, pot citi ceva în portugheză. Eu n-am văzut amendamentele, deși sunt în engleză, ceea ce mi se pare ciudat, dar înainte de a avansa mai mult. Și sunt de acord că e nevoie de viteză, dar trebuie să primim și raportul, să-l citim. Dacă am înțeles ce a spus doamna Weber, Amendamentele, printre altele, spun că ar trebui să fie 40 de judecători maxim la curte și 19 uh, funcționari suplimentari, ceea ce e o creștere foarte mare. Nu spun că acest lucru nu ar trebui să se întâmple, dar trebuie să fim conștienți de implicații și cât o să costă, de fapt. ar trebui să vedem și ce așteptări există. Dacă facem acest lucru, ar trebui să ne așteptăm ca dosarele să fie procesate mai rapid și curtea în general să fie mai eficientă. Din ce am auzit ce spun colegii, cred că e nevoie să se reformeze curtea și aceste propuneri sunt utile, dar avem nevoie de o contribuție a Parlamentului și e nevoie de viteză, dar avem totuși nevoie de mai mult timp să examinăm uh, raportul și să ne formulăm o poziție a Comisiei după ce vom avea ocazia să citim, de fapt, raportul. Mrs. Ferrara. Doamna Ferrara. Grazie, Presidente. Ma, um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu regret faptul că trebuie să iau uh, cuvântul bazându-mă doar pe varianta engleză a uh, amendamentelor. Um, nici uh, limba portugheză nu stăpânesc mai bine, însă oricum Citind aceste argument, amendamente, ajung la concluzia că raportorul a încercat să găsească un compromis, să țină cont de necesitățile Curții Europene de Justiție, astfel încât să se, ca această instituție să funcționeze mai eficient și să ajungă la sentințe într-o perioadă mai scurtă de timp, un lucru care este în interesul tuturor părților interesate, însă trebuie să ținem uh, cont și de um, presiunile bugetare a acestei propuneri făcute de Consiliu de dublarea numărului uh, judecătorilor. Din acest punct de vedere, propunerea raportorului de a limita uh, numărul maxim de judecători la la 40 și de a avea de asemenea un număr uh, maxim de, con- de uh, consiliari care au un uh, care au un rol foarte important în accelerarea procedurilor judiciare, mi se pare că ar permite o funcționare mai eficientă a Curții Europene de Justiție. În plus, ar trebui să fim uh, precauți să evităm uh, cheltuieli bugetare prea mari și poate la viitoarea uh, reuniune, când va fi prezent și domnul Marino, vom putea să aprofundăm mai mult această dezbatere. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Spiesca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, dragi colegi, pentru această dezbatere atât de interesantă îmi pare rău că domnul Marino Pinto nu este prezent, pentru că am ajuns deja la a doua lectură și procedura a fost stabilită deja înaintea, înaintea pauzei de vară. Am avut un uh, schimb de opinii pașnic uh, atunci, înaintea pauzei de vară, toți cei care eram implicați în reformarea uh, Curții Europene de Justiție. Am stabilit un calendar care convenit împreună cu raportorul și vine greu să cred că în iulie raportorul nu a știut care este calendarul electoral din țara din care provine dumnealui, din Portugalia. Tocmai de aceea mi se pare atât de tristă absența dumnealui astăzi. Dispunem de amendamente în limba portugheză și în limba engleză, chiar dacă procedura convenită a fost uh, una diferită. Cu toate acestea, cred că acest uh, raport se uh, poate rezuma la doar câteva amendamente. Avem, desigur, și o justificare succintă acestui raport, însă lucrurile sunt foarte clare, pentru că poziția domnului uh, Marinio a fost una neschimbată, nu și-a schimbat în ultima perioadă, nu este convins de datele statistice, de uh, datele, de informațiile referitoare la Curtea Europeană de Justiție pe care le-am transmis pe parcursul uh, reuniunii pe care le-am avut cu dumnealui. Deci, reformarea aceste instituții este uh, pusă în aplicare nu doar pentru că ar fi o invenție din senin. Nu, este vorba de o necesitate reală. Trebuie să ne gândim la viitor. Curtea Europeană de Justiție este o, o instituție deosebit de importantă. Și dacă dorim să o reformăm, trebuie să ne gândim la o perspectivă pe termen lung, nu la una pe termen scurt. Ar trebui să vedem de ce perioadă de timp uh, are nevoie această instituție, instituția noastră pentru a funcționa. Uh, știm că raportul TAIS, ultimul raport, uh, a fost aprobat în urmă cu 2 ani Uh, acum există un nou parlament care trebuie să discute același uh, dosar. Uh, în, momentul, în urmă cu doi ani nu știam care va fi poziția Consiliului. La Consiliul pe atunci se considera că este posibilă găsirea unei soluții de, func- de funcționare a Curții Europene de Justiție care să nu necesită o sporire atât de mare a numărului de judecători soluția, propunerea Consiliului până la urmă este una diferită și acum avem în fața noastră următoarele posibilități. Fie acceptăm o reformă radicală a Curții Europene de Justiție, fie uh, nu suntem de acord cu acest raport. Indiferent de decizia pe care o luăm, responsabilitatea noastră este una uh, majoră pentru că uh, Curtea Europeană de Justiție trebuie să funcționeze într-un mod adecvat. Într-adevăr, există și anumite costuri. Dacă vom dubla numărul de judecători, acest lucru va implica anumite costuri. Nu trebuie să uităm însă că și uh, o perioadă prea lungă de timp de rezolvare a proceselor uh, aduce cu sine anumite sancțiuni, chiar sancțiuni uh, penalizări uh, financiare. Oricum, mie mi se pare că am fost prea pasivi uh, pe parcursul uh, procesului Primii lecturi, niciodată nu, am, nu ne-am întâlnit cu Consiliul pentru a discuta toate aceste aspecte și tocmai de aceea am ajuns în situația în care ne aflăm acum. Doamna Regner, doamna Hannibal, doamna Regner, doamna Hannibal, doamna Delvaux, au menționat acest uh, lucru și aș dori să reiterez necesitatea ca Parlamentul European să-și poată prezenta uh, propria poziție. Dacă nu vom respecta acest termen limită, Parlamentul European nu își va fi prezentat uh, poziția în acest dosar. Și, de, de fapt, mi se pare important ca și noi să reușim să ne prezentăm prioritățile. Like motivul intervențiilor anterioare a fost o clauză de revizuire care să permită evaluarea acestei uh, reforme pentru a înțelege dacă reforma Curții Europene de Justiție a funcționat bine sau nu. Ei bine, mie mi se pare o idee foarte, foarte bună. Este foarte important să monitorizăm cum funcționează această reformă. De asemenea, paritatea între sexe este deosebit de importantă și ar trebui să încercăm să o obținem, dar există și un al treilea punct la fel de important. Aș dori să vă aduc aminte că este vorba de um, un proces care se va desfășura în două etape nu doar numărul judecătorilor este relevant. Reforma Curții Europene de, de Justiție este mult mai complexă. După sporirea numărului de judecători urmează o altă etapă. Și cred că am putea să adăugăm un, o etapă suplimentară. Am putea să uh, spunem foarte clar Curții Europene de Justiție care sunt așteptările noastre știm că urmează să fie ales un nou președinte al Curții Europene de Justiție și am dori să aflăm din partea acestei instituții care sunt măsurile proprii preconizate pentru eficientizarea uh, activității uh, acestei instituții. De o mai bună echilibrare a sarcinilor de lucru care revin uh, uh, judecătorilor respectiv nu doar uh, personalul administrativ, nu doar secretariatul Curții Europene de Justiție au un rol important, ci și judecătorii, pentru că judecătorii sunt cei care emit până la urmă uh, deciziile judecătorești. Curtea Europeană de Justiție este unul din uh, pilonii Uniunii Europene, o instituție care nu ar trebui să se um, afle în situația în care este cu spatele la zid, să nu poată să facă față responsabilităților care revin din motive financiare. Pe scurt, cele prezentate de doamna Delvo, care de fapt reprezintă poziția domnului Marino Pinto, mi se par uh, foarte, elemente foarte abstracte care nu sunt foarte realiste, nu mi se par a fi propuneri foarte bune nu. Poate. Um, cred că trebuie să revenim cu toții cu picioarele pe pământ și să părăsim uh, perspectiva asupra acestei teme din uh, spațiu. Cred că acest raport este folosit de acest uh, este folosit de raportor Uh, neținând seama, este puțin abuzat pentru că nu înțelege faptul că ne aflăm în a doua lectură, nu în prima lectură. Sunt de acord cu cei care au afirmat că ne aflăm într-o situație foarte dificilă și că nu vom uh, avea, nu vom putea discuta o altă propunere. Deci, haideți să cădem de acord asupra uh, tuturor uh, elementelor uh, amintite de dumneavoastră, printre altele această clauză de revizuire și de evaluare a modului în care a funcționat uh, reforma. Domnul Giambatski. Nu. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Domnul Anderson are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Mă întreb dacă procedura de alegere a judecătorilor, așa cum este prezentată în amendamentul 15, nu subminează oare independența curții? Printr-un proces uh, care este influențat prea mult de politică. Nu am citit uh, varianta originală a raportului pentru că nu cunosc limba portugheză, însă aș dori să precizez acest lucru. Aș dori să știu care este părerea raportorului în ceea ce privește garantarea independenței cursii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Delvoare, cuvântul. Uh, moi, je voudrais revenir... Eu Aș dori să intervin în legătură cu două puncte. <coughs> și nu în calitate de locțitor, de raportor, ci nume propriu, pentru că m-am ocupat foarte mult de acest uh, dosar, cum sunt raportor din umbră pentru grupul socialiștilor și democraților. Unu, Dacă trebuie să se crească numărul de referenți pe judecător este una dintre întrebările pe care ne-am pus în timpul discuțiilor și personal am ajuns la concluzia că nu este o idee bună. În momentul de față fiecare judecător are trei referenți. Este o modalitate de lucru care până acum a funcționat. Eu plec de la ideea că un judecător poate, trebuie să citească ceea ce fac referenții și dacă creștem numărul de referenți, există riscul ca judecătorul să nu mai poată să urmărească munca acestora. Și mă întreb de ce avem o procedură de numire a judecătorilor de către state, statele membre, dar care trebuie să uh, treacă votul unei comisii, un fel de examen înainte de a-și asuma uh, munca. Însă dacă referenții sunt cei care fac toată munca, ar trebui să introducem aceeași procedură pentru referenți. Pentru că, din câte ni se dă de înțeles, până la urmă referenții sunt cei care decid. A doua întrebare pe care mi-am pus-o ține de funcționarea justiției europene în momentul de față avem o curte de justiție, un tribunal de prima instanță și avem și un tribunal specializat după tratatul de la Nisa, Tribunalul Funcției Publice. Am recurs la această soluție pentru că existau prea multe cauze și o sarcină de lucru prea mare pentru Curtea de Justiție. Deci am creat un tribunal specializat și acum decidem să desfințăm acest tribunal specializat, Tribunalul Funcției Publice. Vă spun foarte clar că dacă înaintăm în această direcție, va trebui să tratăm din nou această problemă pentru că este nevoie de un nou act legislativ pentru a desfința Tribunalul Funcției Publice. Așadar, mă întreb dacă Trebuie să avem tribunale specializate sau un tribunal de primă instanță care să se poată organiza în instanță specializată prin instanțe specializate în interiorul tribunalelor, ceea ce este posibil și cu creșterea numărului de judecători. Atunci când mă uit la cauzele din fața tribunalului, multe sunt extrem de complexe sunt uh, cauze care vizează concurența neloială, afaceri de stat. Așa, prin creșterea numărului de judecători, judecătorii nu vor mai fi sub o presiune atât de mare și vom putea înființa instanțe specializate. Iată de ce personal Ați eh, dedus că nu sunt de aceeași părere cu raportorul, însă am încercat în prima mea intervenție să fiu fidelă amendamentelor. Vă mulțumesc. Mr. Zwiefka. Domnul Zwiefka. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja krótko bardzo chciałem tylko... Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Permiteți-mi să-i răspund domnului Anderson, care a adresat o întrebare legată de amendamentul 15. Amendul 15 contravine tratatelor, pentru că Parlamentul European nu este o instituție care are prerogative în numirea sau alegerea unui judecător. Însă, ar trebui să facem trimitere la articolul 255 care permite uh, Parlamentului să reprezinte judecătorii care fac parte din Comitetul Special. Însă acest amendament încalcă, contravine uh, tratatul, tratatelor fundamentale în Uniunea Europeană. Foarte bine. Vă rog, aveți cuvântul. Să monopoliser la parole. Nu vreau să abuzez de intervenții. Cred că toate grupurile au fost uh, reprezentate în afară de ALDE, care nu este prezent. Așadar, cred că avem o imagine destul de clară a pozițiilor, fără a dori să anticipez în vreun fel amendamentele care vor fi depuse de către grupuri. Cred că majoritatea, cu o excepție, au fost de părere că sarcina de lucru a tribunalului a crescut foarte mult și că este necesar să se crească numărul de judecători. Bineînțeles că mai sunt și anumite nuanțe, pentru că unii spun că Trebuie să urmăm uh, avizul Consiliului și să încercăm să aducem amendamente pentru a vedea care va fi poziția Parlamentului în legătură cu reprezentarea legală a, egală a bărbaților și a femeilor și în același timp să vedem dacă funcționarea justiției Eh, europene se va îmbunătăți odată cu creșterea numărului de judecători. Poate va trebui să ne reamintiți data de depunere a amendamentelor și sperăm că domnul Marino de Pinto va reveni în curând pentru a-și apărea poziția și pentru a-și eh, urma dosarul. Da, într-adevăr, este important să știm care este calendarul. Va informa Varianta franceză va fi disponibilă în 17 uh, septembrie, varianta engleză în 18 septembrie, celelalte limbi în 23 septembrie. Însă, amendamentele trebuie să fie depuse până în 21 septembrie. Votul în comisie va avea loc în 13 octombrie și și uh, votul în plen în a treia plenară din octombrie. Acesta este calendarul din acest moment. Domnul Zviesca. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule președinte, dacă cerem amânarea termenului până în 23 septembrie la ora 12, ar fi suficient pentru a ne asigura că vom avea traducerea amendamentelor și că în data de 8 octombrie vom putea avea o sesiune suplimentară sau trebuie să rămânem strict la acest termen de 21 septembrie pentru amendamente. Secretariatul este de părere că este posibil. Deci, încercăm atunci să dăm curs propunerii domnului Silefca. Așadar, lucrăm de la plecăm de la termenul limită 23 septembrie ora 12 pentru depunerea amendamentelor. cere o nouă întâlnire extraordinară în data de 8 octombrie dimineața. Maybe, maybe a few comments uh, to what has been said because Mrs. Delvaux <laughs> closed the debate before I could take it. Poate dacă aș putea și eu să spun ceva Uh, într-adevăr, domnul Sirescu a spus că nu ne-am întâlnit cu Consiliul. Între, Consiliul, între timp, m-am întâlnit cu reprezentanții președinției și i-am rugat să-mi transmită poziția Consiliului. Însă nu s-a întâmplat. Și din acest motiv lucrăm cu un timp atât de strâns Acest uh, raport încearcă să fie coerent cu cel al doamnei Stein. As to the conditionality, uh, whereas... În ceea ce privește condiționalitatea, unde doamna Regner propusese să adoptăm poziția Consiliului, Deci, însă propunerea raportorului merge în sensul invers, mai puțini judecători. Uh, I do with all the respect slightly disagree. Nu sunt de acord aici cu doamna Delvo în ceea ce privește referenții și în ceea ce privește creșterea numărului lor. Eu cred că această creștere era una, unul dintre meritele raportului pentru că teme atât de importante cum ar fi cauzele legate de concurență, unde trebuie să fie analizate mm, cantități foarte mari de date, necesită un număr mai mare de referenți. Domnul Calot. Vă mulțumesc, domnule președinte, în numele Curții de Justiție. Mm, vă mulțumesc că ați răspuns la cererea Curții de Justiție de a avea o consolidare a personalului. Îmi permit să intervin în legătură cu un aspect tehnic, câteva detalii prin primul rând, plecăm de la poziția Consiliului, ceea ce este normal, însă nu uitați că această propunere nu provine de la Consiliu, este o solicitare conform articolului 283 uh, prezentată de către Curtea de Justiție. Este rezultatul unei solicitări pentru din partea Curții de Justiție pentru a-și asigura personalul suficient. Este o decizie în legătură cu viitorul curții și nu în legătură cu viitorul Consiliului. Se vorbește de dublarea numărului de judecători, însă nu este vorba de acest lucru. Avem uh, în momentul de față 28 de judecători și alți 7 la Tribunalul Funcției Publice. 35 de judecători așadar în funcție de la 35 se va ajunge la 56. Um, o, o creștere um, defalcată pe câțiva ani. Și în 2019 vor uh, fi angajați ultimii 9 judecători. Nu ni se pare că este prea mult. Curtea de Justiție spune că nu este prea mult, dar fiind numărul de cauze um, Mm, pare să nu fie atât de o solicitare justificată, însă mm, justiția ține de calitate. Așadar, judecătorii trebuie să aibă liniștea de a putea să trateze mm, cauzele complexe cu liniștea necesară. Anumite cauze foarte importante, unde prezidează cinci judecători, față, față de situația actuală unde avem trei judecători în majoritatea cauzelor. Vorbim aici de 13 milioane și jumătate de euro de, uh, în plus. Deci 20% mai mult decât propunerea din martie 2011. Nu este o dublare, ci 20% în plus față de propunerea care a primit deja susținerea Comisiei Europene. A fost adoptată de către Consiliu și sperăm ca și Parlamentul European să o poată susține. Dacă am înțeles bine, dumneavoastră doriți să reveniți la uh, avizul Tain, care Uh, refuza poziția Consiliului. Însă noi avem nevoie de această reformă urgent acum și ne-am dorit ca Parlamentul European să susțină Curtea de Justiție pentru a avea forța necesară de a face față sarcinii de lucru. Bineînțeles, cu reformele necesare ale procedurilor interne și suntem de acord cu un dialog cu Parlamentul, Consiliul și Comisia în legătură cu reprezentarea femeilor și în legătură cu oportunitatea unei revizuiri după un termen pentru, că, pentru a vedea dacă am acționat bine sau dacă situația trebuie să fie revizuită și readaptată. Așadar, fac un apel să susțineți Curtea de Justiție. Mulțumesc. Mai dorește și altcineva să intervină? Închidem așadar acest punct cu observația că vom avea o reuniune extraordinară, deci ne întâlnim în data de 8 octombrie și vom avea reuniunile obișnuite în 12 și 13 octombrie. Vă mulțumesc pentru prezență. La revedere!